Hello and, and welcome for the press conference of... Uh, Bună ziua tuturor uh, la conferința de presă a președintelui uh, Cioloș, președintele grupului Renew. Vă mulțumim tuturor pentru prezență. Avem la dispoziție 25 de minute. Îi dau cuvântul lui Dacian Cioloș, iar apoi vom accepta câteva întrebări. Mulțumesc! Voi face o introducere în franceză dar apoi uh, putem uh, vorbi, uh, continua în engleză. Procesus de... Așadar, suntem în plin proces de pregătire a audierilor comisarilor desemnați, desemnați de Ursula von der Leyen și în pregătirea votului pentru colegiul de comisari și pentru programul lor de lucru. În ceea ce privește comisia, dacă Vă amintiți bine rezultatele alegerilor și discuțiile pe care le-am avut înainte de vară. Am insistat atunci pe anumite priorități politice care trebuie să fie incluse în programul politic al Comisiei. Ei bine, acum ne uităm la structura Comisiei și din punctul nostru de vedere regăsim acordul din iulie din moment ce identificăm trei teme care pentru noi, grupul Renew Europe, sunt foarte importante și ar trebui să se regăsească la baza programului politic pentru o Europa reînnoită, pentru o Europa care să uh, păstreze ritmul uh, evoluțiilor din jur. Vedem schimbările climatice, Green Deal, tranziția Uh, ecologică ocupă un loc uh, central în structura Comisiei. Vedem de asemenea democratizarea și statul de drept, care de asemenea sunt bine acoperite în programul politic și în structura portofoliilor și scrisorilor de misiune. Și, de asemenea, inovația, tranziția digitală și noile tehnologii apar și ele ca o provocare asumată de uh, comisie în structura pe care Ursula von der Leyen a prezentat-o. De asemenea, vedem și o revizuire a portofoliilor economice, astfel încât Europa își fixează ca obiectiv ambițios relansarea economică, relansarea investițiilor și asta în coerență cu două obiective pe termen lung, Green Deal și tranziția digitală. Din acest punct de vedere, suntem uh, mulțumiți și considerăm că structura Comisiei reflectă angajamentele pe care Ursula von der Leyen le-a făcut în fața Parlamentului European atunci când a fost votată. Cu privire la comisarii desemnați și pregătirea audierilor acestora, în primul rând, aș dori să reamintesc faptul că comisarii și uh, desemnarea acestora este rezultatul unui acord între Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, și guvernele statelor membre, care uh, își asumă și trebuie să-și asume aceste candidaturi. Parlamentul European uh, este imaginea votului și a voinței cetățenilor și trebuie să se asigure că acești comisari desemnați uh, corespund criteriilor specifice pentru activitățile respective din cadrul Uniunii Europene. Comisia Europene, îmi cer scuze. Prin aceste audiere, așadar, vom verifica, ne vom asigura că acești comisari desemnați corespund criteriilor fixate și uh, va fi și un mod de a spune cetățenilor care vor fi activitățile acestor comisari și dacă ei sunt în măsură să-și asume portofoliile pentru care au fost uh, desemnați. Din punct de vedere procedural, și aici este un lucru important pentru continuarea discuțiilor noastre, e bine, din punct de vedere procedural, calitățile comisarilor desemnați sunt verificate în cadrul comisiilor parlamentare specializate. Bineînțeles, grupurile politice, care au uh, propriile lor obiective politice de verificat, uh, au discuții și luări de poziții, însă din punct de vedere uh, formal, uh, comisarii și calitățile lor sunt audiate în comisiile uh, parlamentare specializate și nu în cadrul grupurilor politice. De aceea aceste audieri în comisii trebuie să fie foarte bine organizate. Grupul nostru preconizează să aibă o discuție privind pregătirea audierilor, mai ales cu privire la criteriile în baza cărora îi vom evalua pe comisari. Și aici voi fi foarte clar. Obiectivul nostru nu este să semnăm un pact de neagresiune cu celelalte grupuri politice și nici un pact de agresiune, de altfel. Nu, asta este responsabilitatea noastră politică. Obiectivul nostru este să facem cea mai obiectivă evaluare posibil pentru toți comisarii inclusiv comisarii susținuți de grupul nostru și uh, ceilalți comisari. În acest mod, credibilitatea și angajamentele noastre politice luate în campania electorală în fața cetățenilor europeni vor putea fi verificate și confirmate. Acest lucru trebuie să fie foarte clar ca abordare. Sigur că membrii grupului nostru și mai ales coordonatorii uh, din partea grupului nostru în comisiile parlamentare vor juca un rol important pentru că la acel nivel se va uh, verifica mm, așadar calitatea comisarilor. În această după-amiază avem o reuniune a grupului nostru în care vom discuta mai în detaliu abordarea pe care o vom avea la audieri și voi propune grupului să utilizăm mai multe criterii pentru a evalua calitățile uh, comisarilor și pentru a verifica dacă ei sunt compatibili cu responsabilitățile care li se atribuie. Voi uh, propune gruparea acestor criterii pe patru domenii. În primul rând, prima axă, atașamentul față de valorile europene nu vedem cum un comisar poate să fie eficient și coerent dacă nu este, dacă nu are un atașament față de valorile europene, dacă ceea ce face nu se potrivește cu ceea ce spune și ceea ce a făcut nu se potrivește cu ceea ce a spus în trecut. În al doilea rând, integritatea dacă noi promovăm statul de drept și importanța justiției, importanța de a avea reguli care să asigură o bună funcționare instituțională, ei bine, considerăm că și comisarii, din acest punct de vedere, trebuie să fie foarte clar și să-și dovedească integritatea și uh, onestitatea. Ne dorim să verificăm și aceste lucruri în cadrul audierilor. Și în al treilea rând, uh, competențele și viziunea asupra portofoliului care le-a fost atribuit. Competențele și viziunea sunt foarte importante pentru obținerea rezultatelor. Și, în al patrulea rând, compatibilitatea cu scrisoarea de misiune, pentru că președinta comisiei a transmis fiecărui candidat, fiecărui comisar desemnat o scrisoare de misiune care reflectă angajamentele politice pe care Ursula von der Leyen și le-a asumat în fața Parlamentului și care detaliază uh, obiectivele politice și obiectivele de lucru ale Comisiei și dorim să ne asigurăm că personalitatea și profilul candidatului comisar este compatibilă cu scrisoarea de misiune. Dacă scrisoarea de misiune spune că trebuie să fie îndeplinite niște uh, atribuții, iar niște, niște activități, niște acțiuni, iar comisarul nu este de acord cu acestea, atunci avem o problemă. Acesta ar fi, acesta ar fi modul în care am dorit să abordăm uh, audierile comisarilor și uh, ne propunem să evaluăm, să evaluăm pe comisari și calitățile lor în timpul audierilor și după audieri în funcție de răspunsurile pe care ni le vor oferi în baza acestor criterii. Și vom vedea dacă grupul consideră că trebuie să adăugăm și alte criterii. Acum, cu privire la portofolii și la tematicile acestor portofolii, uh, am spus-o deja și uh, Ursulei von der Leyen, din punctul nostru de vedere avem niște titluri de portofolii care nu reflectă conținutul sau nu reflectă suficient conținutul scrisorilor de misiune și riscă să creeze confuzii în comunicare. Și am sugerat Ursulei von der Leyen să reflecteze și să revadă aceste titluri și mă gândesc mai ales la portofoliul care are ca titlu protejarea modului nostru de viață european. Dacă ne uităm la scrisoarea de misiune, aceasta este mult mai complexă și nu se reflectă în titlu modul nostru de viață european uh, poate să însemne foarte multe lucruri și sigur că suntem uh, bucuroși să vedem că Ursula von der Leyen dorește să abordeze acest subiect integrând și elementele de diversitate culturală europeană, aspectele de educație, chestiunile legate de integrarea pe piața muncii, solidaritatea europeană dacă ne gândim la migrație, de exemplu, dar uh, considerăm că fie scrisoarea de misiune trebuie să fie modificată pentru a corespunde titlului, fie titlul trebuie să fie modificat pentru a se potrivi cu scrisoarea de misiune. Sunt termeni foarte importanți, cum ar fi cultura, inovația, educația, care nu se regăsesc în uh, titlurile mandatelor comisarilor și pentru noi este important să fie foarte clar cine este responsabil uh, de aceste chestiuni, nu numai prin scrisoarea de misiune, dar și prin titlul portofoliului. Dacă aveți întrebări. Mr. Charles Marin Khan from the Financial Times. De la Financial Times, două întrebări, dacă îmi permiteți. Întâi, în ceea ce privește pactul de neagresiune, cum vă puteți asigura că audierile nu devin Um, un fel de bâlci între toate celelalte partide, pentru că dacă nu există un acord în, referitor la modul în care se vor desfășura, ați spus că doriți să aveți anumite criterii, dar uneori se ajunge la principiul ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și ajung uh, unele grupuri ajung să respingă un candidat al unui alt grup, tocmai pentru că cineva din grupul lor a fost respins. Și în ceea ce privește titlul, stilul de viață european, ați fi mulțumit uh, dacă titlul rămâne valabil, dar domnul Schinas nu mai este mm, responsabil de migrație, pentru că acesta pare să fie, de fapt, problema? Mulțumesc. I, uh, I didn't say that uh, we will not... Nu am spus că nu vom discuta cu celelalte grupuri referitor la cum vor fi organizate audierile. Uh, vom face acest lucru chiar astăzi. M-am întâlnit cu Irace Garcia Perez și cu Manfred Weber, tocmai pentru a. Asta numai pentru a menționa unii lideri de grup. Ce doresc să spun, de fapt, este că ă, nu vrem să acționăm numai din motive politice sau ă, în lipsă de transparență ă, și că nu vom respinge un candidat doar pentru că aparține unui grup sau altuia. Ceea ce intenționăm să facem ca grup este să fim transparenti, și cât se poate de obiectivi în modul în care luăm decizia. Încerc, nu vrem să atacăm un comisar doar pentru că ține de o familie politică sau alta. Vom încerca să judecăm profilul persoanei pe baza uh, unor criterii cât se poate de obiective. Bineînțeles, colegii deputați și membrii ai comisiilor vor judeca pe baza răspunsurilor pe care comisarii desemnați uh, le vor da în timpul audierilor. Ce mi se pare important este să avem câteva puncte de referință, câteva criterii pentru a judeca dacă grupul nostru va oferi uh, votul sau unui comisar sau nu. Știți că, spre deosebire de audierile precedente, un comisar trebuie să obțină două treimi din voturile dintr-o comisie pentru a primi sprijin. Altfel, regulile stabilite acum de Parlament prevăd posibilitatea de a avea o a doua audiere pentru a clarifica lucruri sau întrebări în scris, iar apoi uh, se decide dacă se menține decizia inițială sau se schimbă. Mulțumesc. Așa, și în ceea ce privește uh, portofoliul domnului Margaritis Chinas, comisia este cea care propune Um, ea este cea care definește portofoliile, deci nu am să îi sugerez Ursulei von der Leyen să facă lucrurile într-un fel sau altul. Am subliniat doar ceea ce au exprimat și membrii grupului nostru, că există o lipsă de coerență între numele portofoliului și conținutul scrisorii de misiune și dumneei trebuie să clarifice această lipsă de coerență. Hello, Isabel de Silva de la Euronews. Ați spus că sunteți mulțumit cu angajamentele politice asumate de către doamna von der Leyen în ceea ce privește Green Deal-ul uh, și partea digitală. Ce se întâmplă cu aspectele sociale, cu angajamentele sociale și doriți să cereți integrarea anumitor propuneri concrete din partea grupului dumneavoastră pe agenda dumnei? Veți avea propuneri mai substanțiale de făcut în conversația de mâine? Da, am menționat numai unele elemente cheie din uh, propunerile Comisiei pentru următorii ani. Uh, dezvoltarea economică și socială este uh, și a cheie, dar acum întrebarea este cum facem dezvoltare economică și socială și din punctul meu de vedere trebuie să ținem cont de această tranziție ecologică și de tranziția digitală. Când vom avea proiecte mm, cu investiții, cu noi regulamente. E clar că avem nevoie de o relansare a economiei în Uniunea Europeană și avem nevoie de investiții, investiții majore. Și pentru noi e important ca atunci când vom discuta cadrul financiar multianual, uh, ca lucru, aceste lucruri să fie clare. Ne dorim un angajament clar din partea statelor membre pentru investiții, pentru că pentru investiții avem nevoie de un buget puternic și dacă vrem un buget puternic și stabil, trebuie să discutăm și despre resurse proprii. Dar asta este o altă chestiune pe care o putem discuta altă dată. Deci, da, avem nevoie de investiții, dar trebuie să știm cum le vom face. Pentru că nu e suficient să ai numai constrângeri când vorbești despre schimbările climatice, despre mediu. Trebuie și să stimulăm industria, economia, serviciile, să integreze acest aspect. De asemenea, avem nevoie de investiții pentru a dezvolta agenda digitală, astfel încât uh, noile tehnologii și tot ce ține de digital să fie o oportunitate Uh, pentru economia noastră, pentru crearea de locuri de muncă, pentru accesul la, în ceea ce privește accesul la finanțare pentru startup-uri în Europa, dar și uh, crearea unor campioni și a unor actori uh, importanți pe această piață. Toate acestea sunt legate de investiții economice și sociale. E clar, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să avem claritate în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor în Europa, în ceea ce privește ajutorul social, um, taxele în domeniul social și așa mai departe. Trebuie să creăm această platformă europeană pentru ca în Europa să avem oportunități, mai ales pentru tineri. Tocmai de aceea am menționat și educația Cred că trebuie să investim mai mult în educație, chiar dacă asta ține mai degrabă de competențele guvernelor naționale. Iuri Kuchkevici pentru le Journal Le Soir, bonjour. Bună seara pentru Le Soir. Bună ziua pentru Le Soir. Cele patru criterii pe care le-ați propus uh, grupului, am înțeles că deci că veți propune aceste patru criterii și celorlalte grupuri și că doriți să cădeți de acord cu celelalte grupuri asupra unui număr de criterii um, comune, am înțeles corect, iar apoi în criteriile menționate, multe dintre ele se referă la persoana comisarului sau comisarei, dar nu sunt criterii ce țin de țară anumite grupuri sau anumiți deputați reproșează faptul că um, comisarul uh, maghiar um, se um, ocupă de uh, extinderea Uniunii Europene, deci practic de respectarea criteriilor în statele candidate. Să dai acest post unui comisar din această țară Uh, este în sine un mesaj, spun unii. Deci nu e vorba de persoana în sine, ci de un mesaj politic uh, legat de țară. Iar apoi, în ceea ce privește aceste criterii, Renew deci, a comunicat deja că are dubii în ceea ce privește uh, comisara desemnată din România. Și aș vrea să vă întreb dacă asta nu înseamnă că, de fapt, deja se începe cu jocul de a um, identifica uh, pe cineva uh, vulnerabil din celălalt grup pentru a proteja propriile persoane, în cazul uh, grupului noastră, doamna Gular. Sunt criterii pe care le voi propune grupului și voi propune să abordăm astfel audierile. Fiecare grup își stabilește propriul mod de a face lucrurile am discutat și cu celelalte grupuri despre faptul că am dorit să evităm um, jocuri lip lipsite de transparență um, și astfel de trocuri politice. Eu aș propune grupului să nu avem uh, țin, să nu țintim pe cineva de la sine uh, fără criterii obiective, ci numai pe baza unor criterii subiective. Tocmai de aceea voi propune aceste criterii. Dacă celelalte grupuri vor dori să asume aceleași criterii sau altele, foarte bine, dar important este pentru cetățeni, cred eu, să înțeleagă pe ce bază luăm deciziile, pentru că noi pe cetățeni îi reprezentăm. Deci, mi se pare că este de datoria noastră să explicăm public pe ce bază ne vom lua deciziile. Apoi, un comisar nu își reprezintă țara. Dacă face asta, înseamnă că nu reprezintă tratatele și uh, modul în care funcționează comisia și deci nu își mai are locul în comisie. Un comisar este desemnat de un guvern al unei țări, însă odată ce a fost desemnat și acceptat de președintele sau președinta comisiei, încetează să mai primească ordine sau instrucțiuni de la statul său membru și dacă există probe că acceptă instrucțiuni din partea statului său membru, nu va mai putea face parte din comisie. Acest lucru este foarte clar și pot să vă spun că știu foarte bine pentru că am fost comisar european. Deci, trebuie să judecăm persoana, pentru că această persoană își va asuma responsabilitatea. Bineînțeles că nu putem să ținem, nu putem să nu ținem cont de uh, istoria acestei uh, persoane. Ați vorbit despre comisarul uh, din Ungaria sau din România sau oricare alt uh, comisar desemnat. Unii dintre ei au făcut parte din guvernul țărilor și în calitate de membri ai guvernului au luat decizii pe care, pentru care trebuie să-și asume responsabilitatea, pe care trebuie să le explice. Trebuie să explice compatibilitatea deciziilor luate cu uh, portofoliul pe care îl vor avea. Comisarul uh, ungar va trebui să explice cum va predica el uh, valorile europene, statul de drept, respectul justiției, uh, statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană um, și dacă acest lucru este compatibil cu ceea ce a făcut în calitate de membru al guvernului uh, din Ungaria. Și la asta ajută um, audierile, tocmai pentru a vedea dacă există o compatibilitate între profilul comisarului și scrisoarea de misiune. am coordonatorul Comisiei pentru Transport din grupul nostru, din câte am înțeles, a discutat, s-a întâlnit cu doamna Plumb și a uh, discutat cu dumnea ei și în urma acestei discuții a um, emis un comunicat, uh, un comunicat. Nu este ceva ce a fost discutat în cadrul grupului dumnealui și-a exprimat opiniile și modul în care va aborda uh, audierea. Și poate fi chiar util pentru că doamna Plum va ști la ce uh, întrebări trebuie să răspundă uh, în timpul audierilor. Soy Griselda Pastor de la Radio Española SER. Bună ziua! De la Radio de la un post de radio din Spania. Voi adresa întrebarea în uh, franceză. Nu știu dacă uh, puteți fi sigur că toți membrii grupului dumneavoastră va uh, vota pentru domnul uh, Reinders. Uh, Reinders, îmi cer scuze. Și nu știu dacă există o, o garanție politică în acest sens. Trebuie subliniat că um, dubiile erau preexistente desemnării comisarului. Existau deja, ele fuseseră exprimate în presa din Belgia. Nu știu dacă sunteți uh, îngrijorat pentru uh, procesele în justiție cu care se confruntă anumiți uh, candidați ai grupului dumneavoastră. Avem și cazul uh, candidatei din Franța, care uh, face obiectul unei uh, anchete OLAF. Uh, OLAF va putea oare clarifica situația înainte de votul din plen? Înainte de toate, fiecare comisar desemnat trebuie să clarifice în mod public uh, aceste acuzații pentru a elimina orice umbră de îndoială. Asta nu numai pentru audieri, este un lucru important, inclusiv pentru um, activitatea pe care o avea apoi dacă trece de audieri și este votat. Dacă aceste dubii continuă să planeze și nu sunt uh, clarificate, riscă să slăbească forța și uh, capacitatea unui comisar înainte să-și înceapă activitatea. Este așadar și în interesul candidatului, al comisarului desamnat, în interesul Comisiei și în interesul Parlamentului European ca aceste acuzații să fie clarificate în mod public cât mai rapid. Pentru că funcția de comisar este o funcție publică. Este o sugestie pe care am uh, făcut-o și pentru doamna Gular, și pentru domnul uh, Renders, și pentru toți uh, comisarii. Apoi, votul va avea loc, cum spuneam mai devreme, după audieri. Nu Uh, membrii uh, grupului nostru vor vota numai pentru comisarii uh, care provin din grupul nostru. Nu, toate comisiile vor vota în urma audierilor. De aceea am dorit să, clarific, să obținem cât mai multe clarificări înainte și dacă sunt ridicate întrebări, inclusiv la nivel public, asta poate să-i ajute pe comisari să se pregătească pentru audier și să vină la audier cu argumente și răspunsuri care să, prin care să clarifice cât mai multe. Domnul Didier Anders, uh, sunt sigur, va face tot ce este posibil pentru a clarifica uh, uh, cât mai multe aspecte, să nu mai planeze nicio umbră de îndoială asupra sa. Jurnalista Sidadanos au o, întreba, o solicitare foarte clară în ceea ce privește modificarea unui mandat european. Grupul Renew susține această solicitare și um, își dorește ca um, uh, comisarul responsabil de justiție să facă aceste modificări. Nu cred că este o problemă de modificare. Înțeleg că reprezentanții Sidadanos au uh, mm, discutat deja cu Didier Renders despre aceste aspecte și au pus deja aceste întrebări, au făcut deja aceste solicitări, dar asta nu este o decizie a grupului nostru. Domnul Renders va fi membru al Comisiei Europene, nu membru al grupului nostru și în calitate de membru al Comisiei Europene, uh, sigur că va avea sprijinul familiei noastre politice și uh, ne interesează uh, ce va face și ce propuneri legislative va avea, dar nu am avut această discuție în cadrul grupului și nu am luat o decizie în cadrul grupului pe aceste subiecte, dar membrii uh, grupului nostru, ca și colegii de la Ciudadanos, au uh, dreptul să-și exprime puncte de vedere și să pună aceste întrebări comisarului desemnat, care va răspunde asupra intențiilor pe care le are în calitate de comisar. Însă eu nu pot să vă răspund pentru că nu am avut această discuție în grup. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!